Okay, members, if you'd uh, calm down, sit down, and then we can... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc, să vedem dacă toată lumea are lista de vot și cardul. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi. Văd că nimeni nu încearcă să-mi atragă atenția pentru că dorește vreo modificare. Considerăm că a fost adoptat acum anunțurile din partea președintei cu privire la dialogurile economice, dialogul pe care îl avem cu ministrul de finanțe. Mâine vom avea un dialog economic în prezența domnului De Cuentos, ministru de finanțe din Spania, lui va fi prezent în persoană și mă bucur să anunț acest lucru în ce privește Franța pe 30 ianuarie ar fi trebuit să aibă loc dialogul economic cu Franța, dar acesta a fost amânat pentru a doua oară. Noua dată este 13 februarie. Între timp, secretariatul Econ a fost informat că din cauza unui alt eveniment uh, neprevăzut, domnul Pierre Moscovici nu va putea să fie prezent la întâlnirea Econ nici de pe 13 februarie. Deci este a treia amânare pentru dialogul economic cu ministrul Franței și am rugat pe domnul ministru să găsească o nouă dată, însă știți, noi nu putem să-i obligăm pe ministri să vină, însă este o imagine proastă faptul că au avut loc deja trei amânări, este ca și cum le-ar fi frică să vină sau ceva de ascuns și nu au încredere în discuția cu noi, dar eu înțeleg când sunt priorități guvernamentale, însă eu cred că și dialogul uh, economic este un mecanism deosebit de util, așa cum mulți miniștri de finanțe au putut să constate în persoană, pentru că au putut să ne explice care le sunt problemele. Și nu întotdeauna sunt în fața unei audiențe ostile. Eu cred că, din potrivă, noi putem să le dăm o mână de ajutor și nu trebuie să fim văzuți ca niște dușmani potențiali. În ce privește dialogul economic cu Luxemburgul, și aici avem ceva întârzieri, tocmai din cauza faptului că s-a schimbat guvernul, în urma numirii domnului Pierre Greme, în calitate de ministru de finanțe, sperăm să putem să uh, găsim o dată la care dumnealui poate să vină. În ce privește Portugalia, și aici întâmpinăm dificultăți, din nou deoarece a avut loc o remaniere guvernamentală în această țară. Între timp, delegația Econ s-a întâlnit cu noul ministru în cadrul um, um, raportului nostru despre activitățile troicii și va trebui să întreb coordonatorii dacă cred că mai este util să avem un dialog economic cu ministrul Portugaliei, ținând cont de discuțiile care au avut deja loc în contextul um, redactării raportului despre Troică. Este foarte eh, important ca toate instrumentele din cadrul Six-Pack și Tupac să fie evaluate în mod sistematic, pentru că numai așa vom putea să facem să progreseze dezbaterea democratică în Europa despre toate aceste uh, unelte și instrumente deosebit de utile și trebuie să ne folosim de puterile pe care le-am câștigat în cadrul negocierilor despre pachetul celor șase și pachetul celor două măsuri respectiv. Deci eu cred că aceste dialoguri trebuie să se uh, uh, să aibă loc în continuare și merită să trăim momente precum cel prin care am trecut în uh, momentul în care a venit primul ministru, uh, ministru de finanțe al Maltei, dar acolo uh, cred că au intrat și alți factori în joc. Acum trecem la vot. în ce privește raportul uh, lui Andreas Schwab despre legea concurenței, facem un test, dar mai întâi, Jean-Paul, doamna președinte, vreau să fac uh, doar un anunț. Îi rog pe colegii PPE să se uite la colegul Andreas Schwab, deci nu la coordonator. Andreas vă va spune cum trebuie să votați. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Mulțumesc! PP, membrii PP-ului Andreea stă acolo. Haideți să facem o probă. Dacă doriți, apăsați pe buton, vă rog frumos. Cineva și-a uitat cartela? Pervanș. Avem un vot, nu, două voturi în plus de la PPE. Fervaș, poate cineva să vă aducă cardul de vot, pentru că altfel va trebui să, să numărăm numărul de votanți de la socialiști. Trebuie să numărăm acum să vedem. Membrii socialiști pot să ridice mâna ca să vedem câți dintre dumneavoastră sunteți prezenți în sală. 13, How many are supposed 13, to have? 13. Okay. Yeah. Right, okay. Socialists have... Așadar, de la socialiști avem 13 membri. Nu este un număr excesiv, deci exact cât trebuie să fie. Deci o includem și pe pervaj. Altcineva care și-a uitat cartela? Începem cu amendamentul 99. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri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 împotrivă, abțineri se adoptă. 18 este caduc, compromisul CR, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest vot, compromisul CR, să deschizi votul. One more to add in in favor. Toată lumea a votat și se respinge. Acum trebuie să votăm toate amendamentele, unul câte unul. 136. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că și acesta este respins. 137 pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem să verificăm 137, vă rog să deschizi votul. Încă un vot pentru, trebuie să adăugăm, dar totuși 23 la 23, deci totuși este respins. 138, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este aceeași majoritate. Dar verificăm din nou 138. Da. Respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. So we don't vote. Deci, nu votăm 117 sau 119, trecem imediat la 122. A, nu, până la 122 nu votăm, pentru că mai întâi va trebui să votăm definițiile. Acum trecem la 106. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, dar cred că majoritatea era aceeași. S-a închis votul și se respinge. 108. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 109. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. Verificăm 110. Mine. Oh, that's carried. Oh, well done. Shows I'm not biased, doesn't it? 14. <laughs> All those in favour? 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O stați puțin. De ce se spune din nou definiția aici? Deci, pentru fiecare amendament care privește o definiție, 111. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că e respins, dar haideți să verificăm. doi pentru, 24 împotrivă se respinge. O 113, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 115, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu dacă sunt aceleași cifre, verificăm. Și este respins 23 la 23. 23 pentru 22 împotrivă, dar pervan și este împotrivă. Deci, este respins. 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm. Și este respins. IMCO 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu votăm articolul 4. Trecem la 126. Deci 126. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, trebuie să verificăm 126. Și se adoptă. 127. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm dacă doriți. Doriți să verificăm? Dar cred că a fost clar. Deci acum trecem la compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 134. Cine este pentru? Împotrivă? Verifică. 134. 33, pardon. Și se adoptă. Nu votăm următoarele, trecem la 25. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul C acum. Compromisul C. Mai întâi avem un amendament oral din partea ALDE și a verzilor. Întâi votăm textul cu amendamentul oral și dacă acesta este respins, apoi vom vota fără amendamentul oral. Cine este pentru textul cu amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri. Nu, nu am putut să văd. Trebuie să verificăm. Da, a fost respins cu claritate, deci încep eu să vorbesc, spune președinta. Deci acum trecem la votul pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul C amic. It's on page, it's on page 11 in... Pagina 11. Cine este pentru compromisul C amic? Împotrivă. Abțineri. Verificăm compromisul C amic. Deci când l-ați găsit, compromisul CA. And that's rejected. Și se respinge. Trecem la compromisul CB mic. Cine este pentru CB mic? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar verificăm. 45. Să deschis votul. Se adoptă. Trecem pe pagina următoare. 46. Cine este pentru? Sunteți atenți? 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 177. pentru că e greu să-mi dau seama. Se adoptă 24 la 22. O Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 179. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 32. IMCO. Every voted. That's 23 este respins. 23 la 23. 180. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm. Avem combinații interesante aici. S-a închis votul. 23 la 23 din 90 deci este respins. 181. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și este respins, dar mai bine verificăm. Același rezultat și este respins. IMCO 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verific. Din nou pe muchea de cuțit. Cu o persoană. 24 la 22 este adoptat, da? 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verific. 182. Și se adoptă. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A, de fapt era caduc. Bun. Verificăm, de fapt, 183, pentru că avem niște diferențe. Patruzeci și opt acum. Patruzeci și nouă. Patruzeci și nouă acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Jurii 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul D. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă combinații ciudate. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm votul de la a treia parte. Și putem să verificăm și a doua, dacă doriți. One more to vote. Right. And the third part is against. Partea a treia potrivă. dorește cineva să verifică? Nu, atunci considerăm că a fost adoptată. Nu, verificăm partea a doua. Încă un vot. A votat toată lumea. Se pare că a fost respinsă. Bun. Deci, doar prima parte a compromisului D este adoptat. Nu trebuie să votăm altceva, înțeleg. Bun. Trecem la compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Dacă doriți, verificăm 55. Se respinge. 198. Cine este pentru? 198. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 198. 1, 22 la 22, deci ca se respinge. 199, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F. Înainte de toate să punem la vot amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vom verifica, este o combinație diferită a votanților și se adoptă. Și mai avem două părți. Este nevoie de vot pe părți cu amendamentul oral verzii, ce părere au? pentru că dacă trece amendamentul oral, cred că nu mai este nevoie de votul pe părți, așa cum văd eu lucrurile. În cazul acesta, trecem la amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Verificăm compromisul G. În 23 la 23, deci se respinge. Trecem la amendamentul 205 pentru, împotriva, Abțineri se respinge. Amendamentul 206 pentru my, my, my brain doesn't understand how the falling of one amendment makes another one fall. Deci a căzut, a devenit caduc un amendament, ceea ce a făcut ca și acesta să devină caduc. Well, that's beside the point. It doesn't fall as such. Mm, cred că nu Că ca atare este totuși ușor diferit. Deci, haideți să supunem la vot 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Încă un, așteptăm încă un vot. Bun, chiar uh, se adoptă cu o bună majoritate. 207 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm 207, îmi pare rău, dar există mari variații în ce privește opinia votanților. Închid votul. În 23 la 23 se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 a fost retras. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 212 pentru, împotrivă. Verificăm 212. Așteptăm încă un vot? Închid votul. Se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 213 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica Cred că se respinge. A fost din nou o combinație diferită. Se respinge. la începutul votului spuneați că sunt mai mulți uh, votanți din partea PPE, dar aș vrea să știu care este situația în clipa de față. Bun. S-a respins și închidem votul. Uh, avem un mesaj uh, care se afișează în momentul în care avem prea mulți votanți. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul I pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Îmi cer scuze. Vot pentru prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua. Cred că se adoptă. Da, se adoptă. Amendamentul 226. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 și încă 45 pentru, împotrivă. A, verificăm. Se respinge. Se pare că aparatele funcționează mai greu astăzi. 228 astăzi pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă. Încă o persoană trebuie să voteze, închid votul și se adoptă. Încă 1 pentru. Încă 1 pentru. Împotrivă abțineri, să verificăm, verificăm încă ne A votat toată lumea? Se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 68, dar cred că a fost respins. Da, într-adevăr, cu un vot în plus împotrivă. încă doi pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 71. Dacă a votat toată lumea, 27 împotrivă. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 72. 72. Se respinge. IMCO 3 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Amendamentul 2. Încă două voturi așteptăm. Închid votul. Se respinge cu 26 împotriva. 73. Da. Domnul Schwab, vă rog. Pentru că votul a fost atât de strâns la compromisul G uh, și uh, doamna Saia dorea să mai voteze o dată. Pot să vă rog să uh, votăm din nou nu îmi pare rău dacă revine cineva în sală, nu putem repeta votul. Nu pot să fac asta, îmi pare foarte rău. Asta ar deschide portița pentru tot felul de reluări de voturi dacă mai intră cineva în sală. Îmi pare foarte rău ne aflam în timpul votului la acel compromis. Cineva a dat telefon și a spus care a fost rezultatul, i-am spus revenim. Eu verific întotdeauna în momentul în care votăm, dar nu ne întoarcem la un vot atunci când cineva nu a fost atent, nu și-a folosit cartela de vot sau din alte motive. Îmi pare rău. Da. Eu încerc să acționez cât se poate de echitabil, dar cred că merge prea departe. Amendamentul 73 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 73. Se respinge. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate. Trecem la amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Trecem mai departe la 80. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Încă o persoană trebuie să voteze, da, s-a adoptat. 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 83. Așteptăm încă un vot. Dacă a votat toată lumea, închid votul. Se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, același rezultat se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inco 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, IMCO 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, cred că a fost respins, dar nu sunt sigură. Închid votul, da, s-a respins. 9 pentru, 9 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica nouă, Nu a fost foarte concludent. Așteptăm încă un vot, s-a închis votul, se adoptă. Încă nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, Putem verifica 92. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 14. Și se adoptă. 93 caduc. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 15, se adoptă. Nu, caduc. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica. Așteptăm un vot, s-a închis votul și se respinge. 95 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Încă 16, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm partea întâi. să a închis votul și se respinge. Partea a doua, nu știu dacă mai are rost, cred că devine caducă. Trecem la amendamentul 97. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 97. Dacă a votat toată lumea, da se respinge 98 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, cred că s-a respins. S-a închis votul și se adoptă. Bun. Dorește cineva să facem o pauză? Bun. Supun. Și acum votăm electronic pe marginea textului astfel modificat. A votat toată lumea, s-a închis votul. 40 pentru și 3 împotrivă, 4 abțineri. Și acum se deschide votul pe rezoluție ca atare. Deci 41 pentru 2 împotrivă și 4 abțineri. Raportorul dorește să spună ceva? Doriți să mai spuneți ceva la sfârșit? Da, mulțumesc, doamnă președinte, nu vreau să prelungim. Mulțumesc foarte mult tuturor celorlalți raportori din umbră, celorlalte grupuri. Într-un timp foarte scurt am reușit să lucrăm la foarte multe compromisuri. Sunt puțin nefericită astăzi, însă, pentru că un vot decisiv a fost, uh, s-a pierdut la 32 la 32. Aceasta nu este o bază bună pentru a intra în trilog, însă cred că există o presiune destul de puternică și o dorință politică să încercăm acest lucru și de aceea aș vrea să-i rog pe colegi să mi ofere acest mandat, să mi-l încredințeze. Mulțumesc! I'm opening the vote. Deschidem votul atunci la da, domnule Langen, vreți să spuneți ceva? Da, mulțumesc. La atâtea voturi care au depins de un vot și care au fost decisive, cred că, de fapt, această temă ar trebui să intre la plenară, după părerea mea. dacă nu îi facilitează munca oricum raportorului acest lucru. Mulțumesc. Robert, te rog, da, mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Langen. Nu cred că avem interes să intrăm într-un trilog cu voturi care nu au fost deloc uh, majorități uh, clare, ci majorități de întâmplare, unde au fost foarte egale părțile. Nu este bine pentru Parlamentul European. Cred că trebuie să mergem în plenară cu acest raport. E singurul fel corect în care putem uh, trata acest subiect. Mulțumesc. I, I Înțeleg comentariile care au fost făcute până acum. Putem să votăm despre decizia de a intra în negocieri sau nu, deschid votul, avem nevoie de 26 de voturi pentru, pentru a putea deschide negocierile. Okay. I'm closing the vote. Se închide votul și avem 34 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și nicio abținere. Deci vom intra în negocieri și președintele sau vicepreședintele, raportorul și raportorii din umbră vor intra în negocieri. Mulțumesc! And for those who are anxious, the next... Și pentru cei care sunt anxioși să afle următoarea reuniune pe 28 ianuarie la ora 4.